Good afternoon, um, everybody. Welcome uh, to our... Bună ziua tuturor. Bun venit la sesiunea noastră de după masă. Înainte de a începe, aș dori să rog pe toată lumea să vă puneți căștile pentru că interpreții au o comunicare pentru dumneavoastră. Într-adevăr, interpreții vă informează că începe a treia săptămână de conflict social privind noile condiții de muncă impuse în mod unilateral. În ciuda numeroaselor concesii din partea noastră, administrația nu a inițiat niciun contact pentru a rezolva conflictul. Interpreții mai multor cabine din această reuniune au fost rechiziționați și astfel obligați să lucreze. Aceasta fiind, în, după părerea noastră, o încălcare a dreptului de grevă al interpreților și o discriminare împotriva anumitor limbi și anumitor deputați, celelalte cabine au decis prin solidaritate de a nu efectua opririle de muncă prevăzute pentru astăzi. Uh, vă informăm însă că interpretarea se va opri la ora 17 prevăzută în program. Sperăm că interpreții vor găsi o soluție mm, bună pentru toată lumea. Înseamnă că putem demara audierea noastră pe problema foarte importantă pentru comisia noastră și anume practicile comerciale neloiale în uh, mediul online uh, business to business. Urez bun venit uh, participanților pe care i-am invitat. Uh, salutăm și audiența noastră online. După cum am menționat, este un subiect foarte important pentru comisia noastră, pentru că sunt implicate companiile, dar și consumatorii și de vreme ce noi suntem Comisia pentru Drepturile Consumatorilor și Piața Internă este, există un interes pentru ambele părți. Sperăm că vom găsi soluții bune. Este, există și provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește aceste subiecte și uh, platformele și relațiile business to business uh, online. Um, Aș dori să încep uh, prezentându-vă foarte pe scurt invitații noștri. În primul rând, reîntâlnim, ați fost aici și la audierea din această dimineață, domnul Steng, uh, directorul Departamentului pentru Comerț Electronic și Platforme din cadrul DigiConnect de la Comisia Europeană. Îl avem pe domnul David Price, de asemenea alături de noi, director al Serviciului Juridic uh, din cadrul Google Search. Îl avem de asemenea alături de noi pe domnul Laurin Cari, care reprezintă eBay. De asemenea, îl avem pe domnul Lochbiller alături de noi, care reprezintă Booking.com. Domnul Debaran reprezintă Hotrec, Ospitalitate Europa, hoteluri, restaurante și cafe, cafenele în Europa și alături de noi doamna Carmen Bermejo, care reprezintă Asociația Spaniolă de Întreprinderi, Startup și Micro-Întreprinderi. Vă mulțumesc pentru prezență și am să vă invit să uh, vă țineți prezentările pe rând. Aveți 5 minute maxim la fiecare la dispoziție. Vă rog, domnule Steng, să începeți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor! Vă mulțumesc uh, pentru că ați organizat acest eveniment uh, la într-un moment cât se poate de oportun, 5 minute e o provocare, însă aș dori să pornesc de la platformele, de la faptul că platformele electronice sunt bune pentru comerț, pentru consumatori, pentru piața digitală unică, un lucru pe care l-am spus deja în urmă cu 2 ani în comunicarea noastră referitoare la platformele online. Uh, mare parte a comerțului transfrontalier se care se înregistrează pe piața unică digitală nu s-ar produce fără aceste piețe digitale. În studiul nostru de impact care stă la baza acestei propuneri, începem analizând datele economice care stau la baza acestui ecosistem online. Este evident că platformele online au devenit o adevărată poartă prin care se accede la diferite servicii oferite pe piața online. Ele beneficiază de efecte de rețea, avantaje care sunt alimentate de fluxul de date, generând în același timp uh, dependența multor mici întreprinderi acestea din urmă depind tot mai mult de platforme pentru a ajunge la consumatori, lucru care generează firește probleme când vine vorba de puterea de negociere a acestor mici utilizatori în fața marilor platforme. Însă platformele pot juca și un rol de filtru în marile piețe în fața consumatorilor. Un punct pe care l-am identificat în studiul nostru de impact și care se vede reflectat în raport uh, este că există o serie de practici dăunătoare pentru întreprinderi. E vorba aici de condiții care sunt impuse în mod unilateral și adesea modificate fără un preaviz, blocarea anumitor conturi, probleme în ceea ce privește clasamentele, în ceea ce privește uh, presupuse practici discriminatorii, clauze de tot felul și așa mai departe. O a doua problemă se referă la căile uh, juridice de remediere și de atac. De multe ori, când se înregistrează o problemă, întreprinderile mici uh, găsesc cu greu o soluție sau o problemă n-au găsit E nevoie de asemenea, în al treilea rând, de o soluție unitară, pentru că statele membre nu pot veni fiecare cu un răspuns uh, propriu. Conform uh, sondajelor, patru din cinci întreprinderi s-au lovit cu una sau mai multe din aceste practici neloiale și având în vedere că vorbim de aproape un milion de întreprinderi, vorbim de fapt de sute de mii de întreprinderi a căror situație ar putea să fie îmbunătățită. Iată, de fapt, obiectivul acestei propuneri. Nu este acela de a se asigura că se schimbă economia, ci de a se asigura că toți cei care folosesc aceste platforme pot să o facă fără obstacole, concentrându-se în acest fel pe serviciile pe care le pun la dispoziția clienților lor europeni cât și globali. Ideea e, prin urmare, ca acest sistem să funcționeze și mai bine și mai lin decât astăzi. Studiul nostru reflectă problemele pe care le-am amintit uh, și pe care le-am punctat. E nevoie de condiții cât se poate declare. Dacă acestea fac obiectul unei modificări, trebuie emis un preaviz cu cel puțin 15 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării. Este important ca această modificare să fie comunicată pentru ca utilizatorul să poată fi la curent cu această informație și cu această modificare și să poată decide dacă o atacă sau nu. Tratamentul uh, diferențiat unde există, este important să existe transparență totală când vine vorba de datele disponibile. În continuare, de asemenea, trebuie să se promoveze medierea, trebuie să discutăm și despre căile de atac uh, juridice care stau la baza, care stau la dispoziția diferiților uh, utilizatori ai platformelor. Vorbim despre sectorul online, vorbim despre servicii de informații și măsura în care sunt folosite pentru a media între întreprinderi pe de-o parte și utilizatori pe de altă parte. Există termeni și condiții care guvernează aceste relații și e vorba de asemenea despre inițierea unei tranzacții. Cu alte cuvinte, nu e vorba doar de o platformă unde un consumator seamnă de, semnează, îmi cer scuze, de îndată un contract, de pildă, rezervă un hotel sau cumpără o carte. Este important ca aceste platforme să îi facă pe client să înțeleagă că există un contract care se încheie între părți și din punct de vedere geografic este important să înțelegem că e vorba de întreprindere europene care vând ceva clienților europeni și din urmă nu are nicio importanță unde se află platforma de intermediere, atâta timp cât ea este în Europa, asta contează. Și nu în ultimul rând am creat un observator UE pentru a însoți această propunere. Obiectivul este acela de a monitoriza economia platformelor, mai ales în acele domenii unde n-am asumat obligații de transparență în acest regulament, astfel încât toți factorii de decizie în Europa să înțeleagă mai bine care ar putea fi impactul acestor decizii. Cinci minute avem la dispoziție, am terminat, dar mă aflu firește la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări ulterior. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Cel de-al doilea invitat este domnul David Price de la Google. Mulțumesc foarte mult. Rolul meu la Google, la Google uh, se referă la consiliere pe produse. Ce înseamnă sunt un consilier juridic uh, care face legătura cu departamentul privind căutările. Domeniul meu de expertiză este cum funcționează motorul de căutare Google pentru efectul efectua căutări peste tot uh, pe glob. Iată așadar uh, din ce perspectivă îmi uh, voi prezenta observațiile. Cel mai bine ar fi poate să încep cu o introducere din punct de vedere tehnic, referitor la cum funcționează, de fapt, motorul de căutare Google, acest Google Search, pentru a putea apoi reveni la întrebări și pentru a crea un context general pentru toată lumea. Google Search, cât și orice alt motor uh, de căutare, presupune un proces în trei etape. Uh, trecem prin tot internetul, creăm un răspuns și după aceea, în urma căutării utilizatorului, venim cu un clasament de posibile răspunsuri la uh, întrebarea clientului. Cum funcționează acest proces, în primul rând, de a pieptăna tot internetul? Pur și simplu încercăm să vedem ce e pe internet. Încercăm să găsim acele pagini pe care deja le cunoaștem, să căutăm linkuri de la acele pagini înspre altele, le urmăm și tot așa descărcăm conținutul pe care le găsim pe acele pagini. La nesfârșit, internetul este enorm. 130 um, 130.000 de miliarde, practic, de pagini am vizitat. E un proces asemănător cu ce, se pet- ce petrece când dumneavoastră intrați pe un browser, uh, intrați pe o pagină de internet, nu știți nimic practic despre acea pagină decât ce vă furnizează furnizorul de internet. Noi facem acest uh, lucru, însă la o scară mai mare. Cel de-al doilea pas e de a lua ce am găsit și să îl uh, împachetăm astfel încât uh, serviciile noastre să le poată accesa cât se poate de repede în momentul în care utilizatorii lansează o întrebare. Când spun foarte repede, e vorba de câteva sute de milisecunde. Asta înseamnă că am făcut deja multă muncă de teren înainte pentru a putea răspunde la acea întrebare. Și, în ultimul rând, cred că aspectul cel mai important aici îl reprezintă acea sarcină de a elabora un clasament de rezultate pentru utilizator. Atunci când utilizatorii lansează o căutare, cum se întâmplă adesea, și în 15% din cazuri lansează o căutare pe care, cu care nu ne-am mai confruntat până acum, iată de ce este important să identificăm cât se poate de repede care sunt răspunsurile potrivite pentru acel utilizator. Și facem acest lucru recurgând la o serie de etichete de clasificare care ne pot permite să răspundem la întrebările utilizatorilor. Procesul de elaborare al clasamentului este un proces cât se poate de complex din punct de vedere tehnic, care presupune sute de mii de pași experimentali. Fiecare pas de clasificare e testat, retestat, testat, raportat la o parte din traficul nostru și petrecem foarte mult timp încercând să evaluăm impactul uh, activității noastre pentru a ne asigura că răspunsul pe care îl vom oferi utilizatorilor este într-adevăr unul care le va oferi un conținut util. Haideți să discutăm foarte pe scurt despre cum se aplică regulamentul în discuție la Google Search. În regulament vedem că există o cerință privind transparența procesului nostru de clasificare. Transparența este un proces foarte important, astfel încât utilizatorii și comunitatea online să poată vedea ce facem exact atunci când construim motorul de căutare. Facem acest exercițiu de transparență din mai multe puncte de vedere, Vă invit pe toți să vizitați pagina noastră referitor la cum funcționează Google Search, How Search Works, mai ales să parcurgeți documentul referitor la orientările Google Search, acolo, într-un text ușor de înțeles și de urmărit, prezentăm practic ce credem noi că ar trebui să facem atunci când livrăm rezultatele căutărilor utilizatorilor noi. Iată, așadar, documentul care prezintă, practic, obiectivele noastre. Foarte pe scurt, referitor la aplicarea regulamentului Google, un punct de îngrijorare referitor la regulament se leagă de acele procese, um, acele recursuri colective uh, Asta înseamnă că un tribunal va evalua conformitatea unui motor de căutare cu obligațiile de transparență din regulament. Aici deci ne îngrijorează două lucruri. În primul rând, vrem să ne asigurăm că acest proces este transparent și deschis în ce privește identitatea organizațiilor care pot înainta acest gen de cauze, care este interesul lor, uh, și în cele din urmă o nemulțumire generală față de faptul că un tribunal va evalua acest principiu al funcționării unui motor de căutare raportat la un regulament relativ nou. Noi credem că pașii pe care le-am luat deja merg destul de mult înspre respectarea obligației de transparență cu toate acestea, noul regulament uh, ne va pune într-o poziție dificilă, destul de delicată, dacă respectăm sau nu obligațiile acestui regulament, după care, firește, un tribunal va decide. Iată, așadar, principala noastră îngrijorare. Mă aflu, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări ulterioare. Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Laurin Cari de la eBay. Uh, organized the event during the... Uh, Mulțumesc uh, uh, Comisiei Parlamentare care a organizat această audiere pe parcursul meciului Japonia-Columbia ca să nu a fi tentat să mergem în altă parte. Uh, vreau să vă spun că platformele reprezintă un instrument fundamental pentru comerțul internațional, pentru uh, IMM-uri, și uh, eBay reprezintă un uh, portal de intermediere foarte interesant pentru aceste companii. Am început în 95. Uh, comerțul electronic era doar uh, la început și am uh, descoperit o piață care permite tuturor să participe în egală măsură. Oferă șanse egale. Când am început platforma, oamenii aveau uh, acces, cum vă spuneam, la uh, aceleași instrumente. Deci, cineva, uh, adică platforma era deschisă pentru IMM-uri, pentru companii mari, în aceeași măsură, toată lumea avea aceleași uh, șanse. Dar ce s-a întâmplat în ultimii 22 de ani, după asta, am, uh, platforma s-a transformat în, dintr-o platformă Uh, business to business într-o platformă business to consumer. Și acum este uh, folosită predominant de către companiile mici și mijlocii pentru a, accesa, pentru a avea acces la un public cât mai amplu pe piața globală. Acest model de afacere a schimbat natura relațiilor. Micile companii pot acum să lucreze Uh, de la egal la egal cu marile companii pe plan global, eBay primește un venit din tranzacțiile încheiate și uh, nu uh, reprezintă un instrument de sprijin pentru IMM-uri. Singurul lucru pe care îl facem este să le punem la dispoziție ceea ce le lipsește pentru a intra în contact. Pentru că modelul de venituri al eBay îl reprezintă comisionul pe tranzacție, înseamnă că politica noastră uh, s-a schimbat în sensul uh, multiplicării bazei de clienți. Deci uh, ne interesează foarte mult care sunt condițiile, uh, cadrul legal pentru aceste platforme. Dacă e vorba că comerț electronic, servicii, accesul la informații, uh, platforme de interacțiune socială. Toate astea au uh, decolat în ultima vreme ca uh, o modalitate de petrecerea timpului liber pe internet. Micii întreprinzători au din ce în ce mai multe probleme să vândă online. Dacă întrebăm care sunt cele mai mari um, provocări în încheierea acestor tranzacții, ei se vor plânge de, de diferențele de uh, impozitare, de TVA, de legislație de protecție a consumatorilor de la un stat uh, la altul. Deci uh, acestea sunt lucrurile care le restricționează acces, uh, accesul la clienți pe plan global. Dacă ne uităm la platforme din perspectiva facilitării accesului, vom vedea că lucrurile stau foarte diferite în diverse părți ale lumii. Acum, punctul 3 ar fi ideea că platformele au trecut de la schimbul de informații la schimbul de bunuri. Există platforme care sunt destinate afacerilor de mici dimensiuni, platforme pentru marile firme și dacă discutăm de uh, propunerea de regulament uh, și ne uităm și la problemele cu care se confruntă diversi, diversi utilizatori și uh, diversele tipuri de platforme, vom vedea că sunt foarte multe probleme. Pentru ca o platformă să aibă succes, trebuie să îndeplinească două principii. Trebuie permite IMM-urilor participarea și să participe la o competiție de la egal la egal pe piața globală. Pe de altă parte, platformele ar trebui să poată să-și uh, faciliteze contactul dintre cerere și ofertă. Se vorbește foarte mult despre uh, siguranța produselor vândute pe uh, aceste platforme, se vorbește despre calitate, despre produse contrafăcute. Toate acestea depind însă și de uh, politicile care se desfășoară în afara platformelor. aceste platforme trebuie să dispună uh, de elemente de flexibilitate pentru a putea verifica uh, calitatea uh, produselor puse în vânzare, pentru că acestea să nu fie periculoase pentru utilizatori. Mulțumim! Următorul vorbitor, Luke Byler de la Booking.com. Am câteva diapozitive, dacă se poate, aș vrea să le proiectez. Da, mulțumesc! reprezint Booking, dar am făcut parte și din o asociație care s-a uh, ocupat uh, de uh, studiul industriei turismului pentru Parlamentul European. Să vă spun câteva cuvinte despre Booking. Ea a fost înființată în 96 la Amsterdam. Atunci majoritatea hotelurilor nu aveau un uh, site uh, internet, așa că am pornit cu uh, fotografierea și scrierea de articole pentru diverse hotel, hoteluri. Informațiile, articolele erau trimise pe fax și încărcate pe platforma noastră. Am mai crescut un pic de atunci. Nu o să trec în revistă toate aceste cifre, dar suntem mândri să avem 200 de birouri în întreaga lume, al căror scop este de a păstra legătura cu partenerii noștri de afaceri. Piața turismului este încă foarte fragmentată, dar și foarte complexă. Aici aveți doar un instantaneu și lucrurile știți că variază de la un mic, o mică pensiune Uh, familială într-un colț de lume până la cele mai sofisticate hoteluri și ca să vă dau doar o cifră, cota tuturor rezervărilor pentru Europa realizate prin Booking este undeva la 25%. Dacă aveți o dacă oferiți cazare, de exemplu, puteți să lucrați și uh, pe uh, cont propriu și folosind diversele platforme pe care le avem la dispoziție. Serviciile noastre creează valoare pentru consumatori, uh, o opțiune variată, o gamă variată de opțiuni, servicii de rezervare, există un interes sporit uh, atât de partea clienților cât și de partea companiei să păstrăm o relație foarte bună, dar astăzi o să ne referim la relația acestei platforme cu alte forme de uh, alte firme de afaceri. Cum spuneam, aici se creează o platformă unde se întâlnește cererea cu oferta dar furnizăm și un canal de distribuție care reprezintă riscuri uh, zero și uh, în cele mai multe cazuri uh, avans zero pentru a avea o condiție egală pentru toți cei care concurează pe piața globală. Sigur că um, există foarte mulți parametri variabili, Mm, dar pentru noi nu avem niciun fel de uh, taxă de listing, de exclusivitate, de prioritate sau așa mai departe. Îi tratăm pe toți în mod uh, egal. Vă vorbeam despre riscurile unei investiții masive în uh, acest gen de marketing online, serviciu pentru clienți, vizibilitate globală, tehnologie, totul pentru a face industria turistică cât mai vizibilă pentru potențialii clienți. Pentru asta lucrează cam 4.000 de oameni în toată lumea, al căror rol este de a sprijini partenerii noștri de afaceri în cele 200 de birouri despre care vă vorbeam mai devreme, vorbesc toate limbile pământului. Anul trecut am găzduit 3500 de evenimente în jurul lumii, adică vreo 70 de evenimente pe săptămână împreună cu partenerii noștri. Am organizat seminarii, seminarii online, totul pentru a spori veniturile pe care clienții noștri le pot obține prin folosirea platformei. Deci dacă aveți o afacere de acest tip în turism, vedeți aici uh, care sunt uh, toate condițiile Vedeți aici comisionul de la Amsterdam de 15%, dar în funcție de adresa IP vi se va explica cum funcționează site-ul, cât e comisionul, transparență totală, cum vă spuneam, uh, clasificarea, și foarte important, oferim foarte multe alternative dacă doriți, puteți alegeți criterii de căutare după preț, după alte criterii. Și avem și termeni și condiții, bineînțeles, dar considerăm că deja uh, acest document uh, este în conformitate cu propunerea de regulament a Comisiei. Acum, cu privire la data sharing, avem acces la o, o masă uriașă de date analizate și uh, realizăm uh, statistici și studii uh, pentru a vedea cum putem compara uh, unii clienți pentru a vedea uh, care regiuni uh, devin competitive sau uh, scade în atractivitate. Nu o să intru acum în detalii. Avem și câteva observații cu privire la propunerea Comisiei. Ar fi nevoie, după părerea noastră, de clarificarea unor definiții, pentru, care, pentru că acesta, acestea ne ajută să implementăm în mod coerent uh, dispozițiile și mă refer aici la, mai ales la, articol, la articolul 9 în care se vorbește despre plângeri, dar nu există o definiție clară, acceptată a noțiunii de plângere. Apoi, în ceea ce privește condițiile egale între um, serviciile de intermediere online. Eu v-am arătat tocmai adinauri că avem uh, pentru toată lumea același proces, același uh, aceeași procedură de selecție. Noi nu uh, amestecăm uh, relațiile cu uh, partenerii de afaceri, cu relațiile cu uh, utilizatorii. Aici uh, am avea o problemă cu articolul 8 din propunere, care conține uh, cerințe de uh, publicare a informațiilor, de acces al publicului la anumite informații. Credem că asta ar deschide o cutie a Pandorei și măsurile, ar, uh, măsurile luate la nivel european ar deveni disproporționate. Credem, credem că propunerea Comisiei, însă, în general, este un efort general, uh, valabil pentru. Uh, e o încercare valabilă de a descuraja practicile neloiale și de a încuraja uh, inovația. Mulțumim! Urmează domnul Debaran. Parlament. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, reprezentanții Comisiei, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această invitație și sunt sigur că înțelegeți că nu avem exact aceeași uh, poziție ca și colegii de, din partea platformelor. Este o onoare să reprezentăm aici 200 de mii de notari și uh, micro-întreprinderi care uh, Uh, furnizează 11 milioane de locuri de muncă în economia europeană. Acest regulament este un prim pas în direcția cea bună pentru a uh, pre, pre, proteja IMM-urile de, de giganții online și uh, pentru a promova uh, reperele pentru bune practici. Pe partea de afaceri, dați-mi voie uh, un uh, cuvânt pe partea consumatorilor pentru a promova ceea ce trebuie evitat pe viitor. Cred că uh, nu cred că ați. Uh, um, în ultimii ani, instanțele naționale au uh, cerut platformelor să specifice pe acest, uh, pentru aceste uh, site-uri o uh, metodă de rezolvare a litigiilor unică. Partenerii noștri uh, trebuie să implementeze practici comerciale corecte pentru întreprinderi și pentru consumatori. Dar mulțumită acestui regulament, uh, Uh, trebuie să avem transparență mm, pentru uh, întreprinderi și uh, companii, în special rankingurile plătite și dezechilibrele. Un studiu Hotrex a arătat că distribuirea intermediară este făcută de două platforme și există un control de două treimi asupra Uh, rezervărilor online. ...70% dintre dispute cu uh, motoarele de rezervare online nu consideră că există un mecanism de rezolvare a litigiilor conform acestui nou regulament. Termenii, condițiile sunt uh, impuse uh, IMM-urilor și aceste uh, IMM-uri uh, nu pot să supraviețuiască fără aceste platforme, uh, însă fără consimțământul explicit. Uh, micro-întreprinderile trebuie să își uh, solicite drepturile. Am dorit să vă facem trei propuneri precum și uh, să prezentăm un principiu mm, principal. În primul rând, control de către utilizatorul uh, de afaceri a propriului său brand. Noi considerăm că uh, libertatea antreprenorială trebuie să primeze și că utilizatorii trebuie să aibă control asupra drepturilor lor. Să nu se folosească aceste branduri fără consimțământ explicit. Acest lucru trebuie să se aplice platformelor, programelor afiliate și uh, companiilor care pot să aibă un opt-out față de uh, în ceea ce privește afiliere. Utilizatorii de afaceri au acces la datele pe care le generează inventor, inventarul lor plasat pe aceste uh, platforme și relația între uh, uh client și hotel nu trebuie să aibă loc prin platformă odată ce uh, rezervarea este încheiată. Acest lucru trebuie să fie foarte clar în regulament. Uh, restricția pentru hotelieri și știm că este o provocare între noi și platforme, restricția pentru hotelieri care oferă condiții diferite, de exemplu pe site-ul lor internet, uh, va fi interzisă, uh, aceste restricții vor uh, împiedica concurența. Această abordare de piață este aplică în uh, întreaga Uniune Europene. Ca principiu de bază, descrierile obiective a sancțiunilor nu doar suspendarea și uh, eliminarea trebuie să fie necesare, trebuie să se facă o uh, trimitere la toate aceste restricții în regulament. Doamnă președinte, euro, stimați eurodeputați, sectorul uh, ospitalității a fost unul dintre primele sectoare care au utilizat sectorul tehnologic. Noi considerăm că uh, corectitudinea și transparența trebuie să fie susținute. Vrem să lucrăm cu dumneavoastră pe acest regulament pentru a susține sutele de mii de IMM-uri care depind din ce în ce mai mult de platformele online. Să nu uităm că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și ultima noastră invitată este doamna Bermejo de la Asociația Spaniolă a Startup-urilor și Micro-Întreprinderilor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ne-ați uh, invitat aici. Este foarte interesant să vedem cum se face legislația. Primul lucru despre care vreau să discut este contextul politic. Pentru noi uh, este o provocare ceea ce se întâmplă în Europa. Salutăm Uh, ideea pieței unice digitale, aceste noi regulamente care apar în Europa sunt cu intenții bune. Este foarte bine să încercăm să le reglementăm pentru a avea același regulament în toată Europa, însă pe de altă parte, suntem uh, copleșiți de ace- toate aceste regulamente. Uh, anul tre- săptămâna trecută GDPR, copyright-ul și acum uh, platformele, nu? Este foarte greu să um, urmărim toate discuțiile care au loc la Bruxelles și este foarte dificil pentru startup-uri să știe despre ce este vorba și uh, să știe ce se întâmplă. Nu avem resursele altora, a hotelurilor, a asociațiilor, nu avem aceste resurse și startup-urile nu au resursele uh, pentru a participa la această discuție. Noi facem ceea ce putem, însă există și consecințe nedorite, pentru că dacă nu facem parte din, la, nu luăm parte la această discuție și toată lumea se focalizează pe marele platforme, câteodată Uh, nu se ține, ține cont de uh, lucrurile care pot să ne afecteze negativ. Facem tot ceea ce putem, însă este foarte greu cu toate aceste măsuri legislative noi, care vin într-un ritm mult prea rapid pentru noi. De asemenea, pentru startup-uri este foarte important să avem un cadru juridic stabil. Avem nevoie de reguli clare pentru a putea uh, dezvolta inovarea se creează o serie de incertitudine juridică și revenind la această propunere, am uh, discutat cu mai mulți juriști în domeniul startup-urilor și cu mai multe startup-uri și unul dintre lucrurile mm, pe care mi le-au spus este că foarte multe startup-uri nu se conformează cu legislația pentru că costul conformității ar însemna că nu, mai, nu ar putea să supraviețuiască, pentru că resursele lor sunt foarte limitate. Deci chiar dacă uh, legislația ar fi corectă pentru noi, dacă adăugăm toate aceste norme și legi una peste alta, este imposibil. Uh, cadrul se schimbă continuu, uh, se aplică din ce în ce mai multe reguli și astfel lucrurile se îngreunează foarte mult. Uh, când am discutat despre GDPR, ni s-a părut o legislație bună, însă uh, dacă trebuie să te adaptezi constant la legislația nouă, este foarte dificil. Iar acum la subiectul uh, pe care îl discutăm aici. Pentru noi, domeniul domeniul de aplicare este mult prea larg. Nu este același lucru să se aplice acest lucru nouă, pentru că noi trebuie să respectăm legislația dacă vorbim despre piață și nu are sens să punem totul în același coș, pentru că echilibrul de putere este foarte diferit. De exemplu, um, dacă avem dezvoltatori care creează aplicații, pentru ei, uh, aceștia pot să pur și simplu să-și scoată aplicația din, uh, din uh, platforma de vânzare de aplicații. Însă, pe Mm, piețe. Există foarte multe startup-uri în Spania, platforme care pun legătură dentiștii cu pacienții sau clinicile veterinare cu proprietarii de animale. Și pentru aceste platforme, acestea vor să-i servească mai bine pe uh, proprietarii de companii. Și nu există un echilibru între acești, aceste companii și platforme. Și dacă încercăm să apărăm pe cei mai slabi în această ecuație, uh, echilibrul este total inversat. Platforma este, marile platforme sunt un monopol, există mai multe platforme mici care încearcă să concureze. De asemenea, ă, transparența este foarte important să ne protejăm de ă, actorii ă, neloiali. De exemplu, avem foarte mulți Uh, multe companii care achiziționează cronici bune, plătesc oamenii pentru a scrie cronici bune și pentru a avea un ranking mai bun. Și dacă clienții care se adresează platformei găsesc că mm, ratingul nu este fiabil datorită acestor uh, um, cronici false, acest lucru nu este util nici pentru consumator. Așadar, în acest sens, am cere să uh, avem flexibilitate pentru a uh, ne asigura ca, uh, că nu se va putea folosi acest lucru împotriva noastră. Pentru a încheia, Articolul 7 nu, nu înțelegem, ni se pare foarte confuz, în special punctul 2b. Nu înțelegem dacă trebuie să spunem platforme ca un dezvoltator, de exemplu, să spunem platformei ce date avem din partea clienților, nu suntem siguri ce înseamnă acest lucru. Mi-am depășit timpul de vorbire și îmi cer scuze. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați împărtășit punctul de vedere. Aș dori să dau cuvântul acum eurodeputaților, doamna Șaldemuse, acum care este raportoare pe acest dosar. Și după aceea raportorilor din umbră. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră foarte interesante. Trebuie să încep prin a spune că Salut uh, propunerea comisiei. Este foarte bine că avem o propunere în acest sens și vreau să o putem poate să o schimbăm sau să o îmbunătățim și să vedem unde ajungem. Însă, trebuie de asemenea să spun că încă nu m-am hotărât uh, unde să fac propunerile pentru schimbare. V-am ascultat pe toți pentru a vedea cum putem să găsim, să înțelegem unde sunt problemele și ce funcționează mai bine. Însă am uh, câteva întrebări. În primul rând, un uh, uh preț la. Mm, în ceea ce privește Google, mă surprinde că nu sunteți surpri- satisfăcuți de uh, sistemul de rezolvare a litigiilor. Um, credeam că în Statele Unite acolo se întâmplă lucrurile cel mai bine și credeam că putem învăța din Statele Unite pentru ca propunerea să funcționeze mai bine. Uh, pentru eBay, a fost foarte interesantă prezentarea dumneavoastră. Am urmărit schimbările dumneavoastră uh, de la consumator la consumator, iar acum de la companie, companie către consumator. Mă întreb dacă lucrați în domeniul uh, uh, producției de bunuri în viitor? Este oare o schimbare pe care o vom vedea, dacă nu cumva s-a întâmplat deja? Și dacă veți face acest lucru, ce schimbări cum va, ce va însemna aceasta pentru clienții dumneavoastră, pentru companii, uh, pentru booking.com. Cred că majoritatea dintre noi au folosit serviciile dumneavoastră, eu le-am folosit. Uh, fiul meu de 15 ani m-a întrebat uh, recent, nu vorbeam despre această legislație, însă m-a întrebat dacă este adevărat că atunci când stau eu aici, și mă uit uh, la un hotel, foarte mulți oameni se uită în același timp la același hotel. Și am spus, nu știu exact, dar este bine că ai o atitudine puțin critică, pentru că s-ar putea să nu fie adevărat acest lucru. Și aș dori să vă întreb cum funcționează acea funcție. Chiar mă interesează cum funcționează funcția respectivă Spuneți de asemenea că aveți o relație foarte bună cu companiile și cu clienții. Credeți că dacă hotelurile și uh, pensiunile ar avea ocazia să facă publicitate și dacă nu ar trebui să treacă prin platforma dumneavoastră, ar rămâne pe platforma dumneavoastră în situația actuală când aveți un monopol, cum ar veni? Deci dacă vor să închirieze ceva, trebuie să fie pe platforma dumneavoastră? Credeți că s-ar întâmpla așa? Vă întreb deschis. Și dacă aveți litigii cu anumiți clienți, uh, hoteluri, ce faceți uh, uh, atunci? Aceste hoteluri vor primi un ranking mai scăzut dacă considerați că nu respectă regulile? Cum funcționează lucrurile? Intrați într-un dialog sau cum funcționează lucrurile? Pentru Asociația Spaniolă înțeleg îngrijorările dumneavoastră, poate fi foarte greu să urmărești procesul de la Bruxelles, însă hmm, v-aș da un sfat uh, să-i contactați pe eurodeputații dumneavoastră spanioli, care sunt ușor de contactat și ar putea, ar putea să vă ajute dacă aveți întrebări sau preocupări. Însă noi vrem să avem o legislație care face uh, să fie ușor ca și micile startup-uri să intre pe piață fără să se teamă că vor fi uh, abuzate de către un mare actor, către unul de, în contra unui mic, unui amic. Vrem și noi să avem un echilibru și sperăm că această legislație va merge în acest sens. Înainte de a vă da din nou cuvântul, aș dori să vă spun tuturor și poate și celorlalți din sală care poate nu au avut ocazia să facă prezentări, nu am putut să mă întreb, nu pot să mă întâlnesc cu fiecare dintre dumneavoastră, însă vă rog transmiteți-mi propunerile dumneavoastră concrete pentru îmbunătățirea propunerii. Voi citi uh, totul, nu voi adopta neapărat totul, dar uh, aveți, uh, dar puteți să-mi trimiteți uh, ideile dumneavoastră, însă eu sunt de părere că micile companii nu pot să concureze pe picior de egalitate cu marile platforme. Vă mulțumesc și sper să primesc câteva răspunsuri bune. Vă mulțumesc. Marco Zulo, Mulțumesc, Marco Zulo. Mulțumesc. Înainte de toate, aș dori să le mulțumesc invitațiilor, pentru că acesta este un domeniu care, într-o anumită măsură, e greu de înfruntat. Spun asta și din punctul de vedere al utilizatorului, care privește întotdeauna și înspre consumatori. Există un risc deosebit de crescut de a crea monopoluri în aceste sectoare întocmai cum, din partea noastră, noi cei care legiferăm, există un risc crescut de a crea norme care, deși din punct de vedere teoretic sunt uh, ușor de înțeles, din punct de vedere practic presupun impunerea unor poveri despropor- disproporționată pentru întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri, care nu întotdeauna dispun de capacitatea necesară pentru a se adapta. Prin urmare, și eu uh, vă invit să ne comunicați care sunt dificultățile și temerile pe care le trăiți. După care sunt deosebit de interesat să ascult punctele voastre de vedere pentru a înțelege mai bine ce putem face pentru a asigura transparența între diferitele subiecte de cum pot ajunge la, proprii, la deține propriile date, pentru că știți că în cele din urmă a stăpânit datele înseamnă tot. În același timp însă ajutând micii actori pentru ca în acest fel consumatorul final să dispună de cea mai mare gamă de alegeri posibile. Mulțumesc! Eveline Gebhardt Dar nu aveți întrebări? Bine! Atunci am și eu o întrebare nu e adresată nimănui uh, în mod special, dar poate aveți o idee cu toții. Cred că atunci când vine de interacțiunea între întreprinderi și platformele online, există în continuare incertitudini și neclarități și am să fiu, am să încerc să fiu, fiu cât poate de elocventă, dând uh, câteva exemple concrete. Booking.com, de pildă, când am întrebat dacă poți plăti să apari uh, într-o poziție fruntașă în clasament, nu am primit un răspuns, am uh, pus întrebarea de vreo 5-6 ori până când am primit un răspuns, da, se poate. De ce nu s-a recunoscut așadar în mod direct de la început că da, e posibil să pleci, să plătești și în acest fel apari în primele poziții în clasament? Ar fi fost unul mai simplu pentru toată lumea. Același lucru am înțeles că a fost afirmat de Hotrec, de reprezentantul Hotrec, dorește acces la date atunci când sunt vizate platformele. Dar am trăit și eu deja. Uh, am rezervat un hotel de pildă printr-o platformă, după care platforma prin care am rezervat hotelul uh, m-a sunat să mă întrebe dacă uh, vreau o cameră mai bună. Asta înseamnă că dețin datele respective, deci e neclar. Iată de ce cred că o parte din aceste probleme pot fi rezolvate. E clar că dacă faci o sare de căutări pe Google, o parte din rezultate reprezintă practic pagini promovate cu publicitate Acest lucru însă s-a publicat abia după ce s-au depus o serie de plângeri în acest sens. Cred că e în interesul întreprinderilor în sine să dea dovadă de claritate. Iată așadar întrebările mele referitor la neclaritate și o mai văd doar pe Iulia Reda. Ai o întrebare? Da, într-o clipă, excelent. Așa că acum dau cuvântul înapoi invitațiilor. Poate aveți uh, elemente prin care puteți contribui la găsirea unui răspuns la întrebările ridicate. Vă rog. Domnul Price, de la Google Search. Mulțumesc foarte mult în ceea ce privește întrebarea privind uh, căile de atac. Da, m-ați prins. Eu sunt un avocat uh, american și mă pot referi doar la recursul colectiv din legea americană. Cel puțin așa stau lucrurile în uh, temei procedurii civile, codului civil din uh, Statele Unite. Dacă un individ a fost păgubit, poate intenta o cauză în instanță, nu doar în numele său, ci în numele tuturora, așa numitului colectiv care a fost păgubit într-un mod asemănător. De pildă, o mașină cu defecte și există sute de alte de autovehicule cu același defect, atunci poți înainta un recurs colectiv spunând că eu și încă nu știu câte sute de persoane am fost uh, păgubiți în acest fel. Prin urmare, se poate în mod colectiv ataca producătorul într-un proces pe care, un element pe care tribunalele americane îl analizează foarte clar, foarte amănunțit la începutul fiecărui cauze este dacă într-adevăr reprezentantul colectivului reprezintă într-adevăr interesul întregului colectiv, dacă poate are un interes propriu care nu l-ar transforma în uh, reprezentantul ideal pentru a promova acel uh, recurs colectiv. Un alt element pe care o instanță, este așadar un element pe care o instanță l-ar analiza Statele Unite spre deosebire de sistemul judiciar de aici. Când vine vorba de Google, de pildă, și dezbaterea referitor la locul în clasament uh, pe care îl ocupă o anumită pagină, uh, dacă, de pildă, pagina de internet este îngrijorată că nu se află suficient de sus în clasament, asta înseamnă că presupunerea e că există altcineva care are o poziție mai avantajoasă, iar de obicei cei cu o poziție avantajoasă nu se plâng. Rezultatul unei intervenții ar presupune fie modificarea directă a clasamentului, fie uh, în ar uh, exista după aceea repercursiuni. Trebuie să ne asigurăm însă că acel grup care înaintează cauza reprezintă, este un eșantion emblematic uh, pentru grupul de populație. ar putea să fie o inițiativă finanțată de un subset de organizații care nu are neapărat în interesul său uh, bunăstarea clienților noștri. După care, când vine vorba de suma care trebuie plătită pentru a avansa în clasament. Vă mulțumesc pentru observația dumneavoastră, doamnă președintă, cum că Google etichetează foarte clar rezultatele noastre în clasament pentru care s-a achitat o anumită sumă, care sunt etichetate drept anunțuri publicitare, iar dacă nu vedeți eticheta de anunț publicitar um, asociată unei pagini de internet, înseamnă că Google nu a primit uh, practic uh, nimic, nu a primit bani pentru a plasa perspectiva poziției în clasament acea pagină. Mulțumesc înainte de toate, spune domnul Laurin Cari de la eBay. eBay nu se implică în uh, producerea sau distribuirea acelor produse comercializate pe platformă, noi pur și simplu oferim tehnologia care face legătura între uh, vânzători și cumpărători. Nu intrăm în distribuție, nu avem uh, plăți intermediare, punem pur și simplu la dispoziție instrumentul tehnologic care le permite cumpărătorilor și vânzătorilor să se întâlnească. O observație referitoare la accesul la date, pentru că a apărut în câteva rânduri. Sunt de acord cu aprecierea lui Peter. Ar trebui să aruncăm o privire referitor la analizele făcute despre cum platformele pot să-și îmbunătățească performanța. Utilizatorii lasă date care ne permit uh, să folosim platforma pentru a vinde mai mult vedem uh, că aici interesele noastre se alinează la interesele utilizatorilor noștri. Dacă dispunem de informații care îi pot ajuta să fie să vândă mai mult, să se bucure de mai mult succes, dar dacă trebuie să partajăm aceste date, firește, facem acest lucru dând dovadă de prudența necesară. Pentru că există date care s-ar putea să fie utile sau nu. În ceea ce privește transparența, modelul nostru de afaceri este foarte asemănător cu ce s-a amintit deja. Utilizatorii noștri pot să-și promoveze ofertele, acesta plătind o anumită sumă, aceste oferte sunt uh, marcate ca atare, iar în ceea ce privește transparența clasificării, Parametrii de căutare sunt marcați cât se poate declar pe pagina rezultatelor căutării, prețul, uh, poziția geografică, reacțiile la acel comerciant, ponderile însă pe care le au uh, acești factori nu sunt uh, publici, nu sunt publice pentru că este important ca uh, algoritmul să nu fie manipulat utilizatorii sunt mulțumiți de rezultat. Este important totuși să menținem un anumit, un anumit nivel de control pentru a preîntâmpina orice inițiativă de reacredință. Mulțumesc, spune domnul Lohpiller de la Booking. Am trei întrebări de la um, doamna Lochbiller, și cred că au existat și alte întrebări despre Hotreg. Da, uh, copilul dumneavoastră de 15 ani, da, puteți uh, să-l liniștiți că ne bazăm pe date concrete, nu avem un generator aleatoriu de numere care aleargă prin Amsterdam. Sunt date concrete, sunt oameni care fie se uită la acel hotel sau care au rezervat în intervalul de 24 de ore, pentru că nu e tot una să fii în Australia sau să fii în California, dacă tot vorbim de o zi. Deci, da, ne referim la o fereastră de 24 de ore. Fiecare zi rezervăm cam 1,5 milioane, facem cam 1,5 milioane de rezervări, deci un număr impresionant de date care ne permite să elaborăm aceste statistici. Facem acest lucru pentru că se poate întâmpla, de pildă, te uiți uh, la o proprietate duminică și zici, Ma, mai las pe altă zi mai bine, după care proprietatea respectivă e ocupată, e completă, deci e un factor important așadar să vezi cine se mai uită la aceeași proprietate în același timp. Acum, um, riscul monopolurilor și puterea pe piață. Doresc să repet că, privind piața generală a cazărilor, platforma noastră echivalează cu aproape un sfert, cam trei sferturi din rezervări, așadar vin de altundeva, din canale multiple. Peisajul e unul foarte competitiv. Dacă priviți acum aspectul online, întrebarea dumneavoastră era dacă ești un uh, vedem breakfast mic dacă ai vreo șansă realistă de a concura. Și în al doilea rând, dacă ai avea această șansă, în mod real, dacă ai rămâne cu booking și pe viitor. În cele, aș spune că, în primul rând, e o decizie uh, privind uh, strategia de afaceri, dacă vrei să-ți, să-ți ocupi toate camerele, dacă reușești să faci acest lucru în mod fiabil, eficient, uh, corect prin Booking, uh, foarte probabil să rămâi și pe viitor cu Booking sau poate ai vrea să-ți diversifici canalele și să nu mizezi doar pe o platformă, însă trebuie să și priviți în mod realist cum funcționează marketingul online și căutările online și s-ar putea să par destul de drastic, dar vă întreb dacă în calitate de mică întreprindere, mic uh, hotel, uh, aveți vreo șansă de a concura cu lanțurile internaționale hoteliere. Poate nu. Iată de ce revin la avantajele unei platforme ca noastre, pentru că dacă decizi eh, să îți oferi afacerile online eh, singur, atunci tu trebuie să-ți asumi toate costurile, nu ai nicio garanție că dacă cineva dă click pe pagina ta va și face o rezervare. În cazul nostru nu ai costuri eh, anticipate, uh, și doar atunci când cineva s-a cazat și după ce a plecat, trimitem o factură care se ridică la 15%, deci 15% risc zero după aceea. Acum, dacă pedepsim uh, partenerii noștri dacă ei se plâng, nu. Eliminăm proprietățile din uh, clasament doar atunci când se încalcă condițiile. E vorba de cazuri și de situații grave, dar nu e prima noastră abordare. Prim, în primul rând, dorim să inițiem un dialog. Avem aproape 400 de persoane care interacționează zi de zi cu partenerii noștri, încercăm să găsim o soluție, așadar, uneori sunt neînțelegeri, uneori sunt greșeli umane, dar nu există un mecanism. Și, sincer, avem și alte priorități decât să-i pedepsim pe clienții noștri. Vrem să ne dezvoltăm în continuare și să oferim portofoliul cel mai amplu pe care putem oferi. Nu e în interesul nostru așadar să pedepsim proprietățile, ci dorim să ne concentrăm asupra creării unor relații comerciale cu acești parteneri. Iar foarte succint, doamna președintă, în ceea ce privește um, întrebarea dumneavoastră privind lipsa de claritate, dacă proprietățile își pot uh, plăti practic înaintarea în clasament. În primul rând, uh, cu toții ne aflăm într-un proces de învățare și spun acest lucru cu toată sinceritatea, cu toții trebuie să înțelegem, să învățăm, să schimbăm, să îmbunătățim. În al doilea rând, nu, situația nu e chiar atât uh, de dramatică în alb și negru nu poți deocamdată să-ți plătești înaintarea în uh, ranking, în clasament, dacă avem posibilitatea ca în urma unei plăți suplimentare să-ți îmbunătățești performanța? Da, e marcat la ora actuală uh, pe pagina noastră, apare eticheta de promovat uh, pe asociata proprietăților care au achitat această sumă suplimentară. Ultima întrebare, accesul la date. În primul rând, nimeni nu e stăpânul consumatorilor. Eu nu vreau să fiu stăpânit de Booking, Accor uh, sau eBay sau oricine altcineva. Vreau să-mi propriile decizii când uh, îmi rezerv hotelul uh, și s-ar putea să vă surprindă. Um, există hoteluri de nișă care, sincer, nu au nevoie să fie pe Booking pentru că au deja o cotă de piață și uh, deja, de pildă, au o cotă de ocupare de 60% și eu am rezervat la aceste hoteluri. Deci nimeni nu deține consumatorul. În al doilea rând am primit uh, telefoane și mesaje de la hoteluri care nu doar oferă uh, servicii suplimentare și care mă încurajează să îmi anulez rezervarea pe Booking Com, după care să rezerv prin ei pentru că mă fac o ofertă mai bună, dacă e corect, vă las uh, să decideți dumneavoastră pentru că am investit în acel client. Și ultimul punct, după care închei, dar există mai multe întrebări legate, iată de ce insist mai mult. Ce privește partajarea datelor, există limitări când vine vorba de uh, confidențialitate, uh, de securitate a datelor. Noi credem că sistemele noastre sunt mai bune decât cele ale partenerilor noștri. Am avut un compromis, așadar, în ce privește datele, preferim să ne ocupăm noi. Noi credem că oferim un bun serviciu clienților, folosim uh, inteligența artificială și învățarea uh, aparatelor pentru a răspunde în 5 minute la întrebări precum există un loc de parcare la hotelul respectiv, urmărim clienții și, firește, există interese comerciale. Nu vrem ca oamenii să găsească o, o proprietate pe booking după care să fie încurajați să-și, să-și anuleze rezervarea. Sper că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc. Chairman, thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte, foarte mult. O să încep prin a răspunde colegului în legătură cu uh, întrebarea privind piața. Noi credem că <clears throat> uh, nu suntem un, un monopol, uh, poate un oligopol. Uh, există mai multe platforme care se ocupă cu același lucru. Piața este în creștere. Uh, ați auzit uh, că e vorba de o cotă de 25% din turismul global și uh, creșterea a fost uh, constantă cu 5% în cursul uh, ultimilor ani, cu 5% pe an. Um, căutând uh, exemple în legătură cu ceea ce înseamnă free riding despre care vorbea colegul de la Booking, e vorba de oameni care merg pe Booking să vadă Uh, categoria și apoi merg pe site-ul hotelului pentru a face rezervarea. Deci booking uh, mm, suferă uh, consecințe negative în urma acestui fenomen. La fel uh, și Google la sfârșitul lui 2016 Google a avut probleme cu anumite interdicții primite în Franța și Germania. Însă sunt foarte multe de câștigat. Libertate antreprenorială, în primul rând, trebuie să vorbim și de complexitatea traficului actual pe internet. În ziua de astăzi este mult mai greu uh, dacă dorești să ai o mică firmă de turism, o mică pensiune, este mult mai greu uh, să supraviețuiești fără o legătură pe internet. Și sunt de acord că trebuie să dăm tuturor șansa de a putea uh, concura în condiții egale, indiferent de dimensiunea afacerii pe care o desfășoară. Acum, când o platformă utilizează uh, brandul unui hotel, uh, de exemplu pentru Booking, dacă Booking folosește siglele hotelurilor, acestea la rândul lor nu pot să folosească sigla Booking. Am uh, găsit ieri în termenii și la booking.com că aveau posibilitatea să scadă prețurile până la nivelul comisionului. Asta însă nu este o practică corectă, dat uh, fiind puterea de marketing a acestor uh, platforme și a faptului că foarte multe dintre hoteluri depind de relația bună cu booking în condițiile uh, unei uh, piețe din ce în ce mai uh, concurențiale. Apoi, în ceea ce privește clasificările, vedem că de obicei un uh, utilizator investește mai mult în uh, acele clasificări care nu presupun criterii transparente și asta trebuie să se schimbe. E nevoie de un ofițeri de algoritm, cum îi spunem noi, care să poată clarifica felul în care funcționează aceste clasificări. Trebuie să fie, sigur, transparente pentru uh, afaceri, dar, în același timp, poate chiar mai important, trebuie să fie transparente pentru consumatori, care adesea nu știu cum se organizează și cum se alcătuiesc aceste clasificări. Uh, pentru Uh, domnul Van Bossud, uh, acum uh, lucrurile se pot desfășura, comunicarea se poate desfășura prin e-mail, care nu este neapărat un e-mail care să conțină numele clientului respectiv. Dar asta se întâmplă din mai multe motive. În primul rând pentru binele clientului și în al doilea rând pentru a răspunde tuturor cerințelor acestor uh, clienți, indiferent cine se află la celălalt capăt al acestei comunicări. Uh, S-a mai vorbit aici despre felul în care se tratează plângerile. Uh, aici pot să vă spun că foarte uh, puține companii au fost uh, vreodată delistate uh, și de aceea la articolul 9 din propunere am dori ca să se clarifice noțiunea de plângere și să se clarifice problema uh, sancțiunilor și penalizărilor menționate la articolul 3. Și în încheiere vreau să spun că o revizuire la fiecare trei ani dat fiind uh, cât de repede se schimbă lucrurile pe această piață, este un termen prea generos. Poate o revizuire la fiecare doi ani ar fi mai eficientă. Mulțumesc, o să-i dau cuvântul doamnei Bermeho. Da, în primul rând mulțumesc pentru răspunsuri, iar uh, cu privire la modificările concrete pe care le uh, dorim. Una ar fi uh, să limităm sfera de aplicare, să se facă diferența între marile și micile companii. Adică nu putem presupune că atunci când platformele sunt de mari dimensiuni, uh, întotdeauna utilizatorii sunt mici. Apoi, uh, trebuie să știți că mm, firmele mici nu au întotdeauna resursele necesare pentru a uh, respecta întru totul anumite cerințe legislative. E important să avem flexibilitate, să schimbăm felul în care funcționează clasificarea, uh, felul în care este ea definită în termenii și condițiile de pe site, Dacă lucrurile se schimbă foarte rapid și odată uh, la 15 zile se schimbă criteriile de clasificare, nu ai timp să te adaptezi. Uh, apoi, la articolul 7 mă referam la uh, aceste condiții și lucrurile mi se par foarte confuze. Da, ca să încerc să răspund, în primul rând, uh, în ceea ce privește procedurile juridice, pentru că sunteți uh, avocat american, sigur că discutăm despre cu totul altceva. Nu e vorba de câteva uh, entități care se grupează și uh, atacă pe cineva. E vorba de entități care încearcă să comunice, să se pună de acord și să uh, să um, lucreze în aceleași condiții pe piață. Nu e vorba de uh, clienți corporativi care încearcă să aibă o relație bună cu platforma. Problema este că dacă nu vă conformați cu uh, articolul 5 până acum, uh, veți fi nevoiți să vă conformați de acum înainte și acolo se vorbește despre tipul de transparență care este așteptat uh, mai ales la aliniatul 3 de la articolul 5. Apoi uh, Reprezentantul Libe s-a referit la faptul că avem nevoie de un cadru legislativ. Sigur că sunt de acord. Pentru orice activitate este nevoie de un cadru legislativ. Ceea ce facem aici la Bruxelles uh, transformă piața unică digitală într-o realitate Sigur că nu dorim să depindem numai de platforme. Platformele sunt un lucru. Aș vrea să putem include cât mai multe piese ale acestui uh, uh, puzzle într-un cadru de legiferare. Vă referați și la diversitatea platformelor uh, la care ne referim uh, în uh, sala de aplicare, dar trebuie să ținem cont de această diversitate care crește tot mai mult și de fiecare dată când apare o nouă platformă cu noi termene și condiții, există și pericolul de listării. De fiecare dată când uh, datele joacă un uh, rol, protecția datelor trebuie respectată. Să mergem însă foarte mult în detaliu cu aceste principii și a trebuit să facem apel la un fel de principiu de bun simț. Și ca să răspund uh, colegii din Spania, chiar și platformele mici, după părerea noastră, n-ar trebui să, aibă probleme în a se adapta. Nu vorbim despre uh, conformitate de tip uh, GDPR. Trebuie să existe claritate și transparență în legătură cu regulile jocului și singurele dificultăți, singurele uh, probleme ar putea apăra la derogările pentru IMM-uri, dar în rest uh, Credem că reglementările pe care le-am uh, proiectat sunt reguli de bun simț. Sunt foarte multe bune practici uh, în Europa și probabil că există platforme care cresc și care ar putea să uh, preia drept model ceea ce s-a întâmplat cu platformele de mici dimensiuni, de, de mari dimensiuni. care au trecut deja de faza de creștere. Noi avem uh, noi suntem de principiu că, în primul rând, uh, consumatorul trebuie protejat și asta trebuie să se facă în orice situație, nu doar de către platformele de mari dimensiuni. Nu o să găsiți uh, aici praguri de aceea, tocmai din acest motiv. sigur că în studiile pe care le-am uh, efectuat, platformele de mici dimensiuni, uh, foarte multe dintre ele au semnalat foarte multe probleme. Cele sub 200 uh, de angajați sunt considerate mici standardele tradiționale ale economiei, dar pe de altă parte o platformă cu 200 de utilizatori poate să aibă milioane de uh, 200 de angajați poate să aibă milioane de utilizatori. Poate fi principala platformă pentru vânzarea ceasurilor, a berii, a artefactelor și așa mai departe. Deci o mână de oameni poate să lucreze pentru milioane de clienți vânzând ceva. Sigur că pentru ei e foarte important să ajungă la sectorul, la clienților țintă. Dar aici, iarăși, granițele sunt uh, foarte uh, permeabile și uh, suntem în pericol să reglementăm prea mult la un moment dat. În ultimii doi ani am observat că trebuie să ne concentrăm pe problemele cheie și am încercat un uh, exercițiu de coreglare. Am zis, uite, astea sunt regulile de bază și am întrebat uh, diversele segmente ale industriei care ar fi uh, cadrul legislativ uh, și ce lipsește din ceea ce am uh, propus noi. Sigur, există acea clauză de revizuire care poate interveni pentru a acoperi neajunsurile și, nu în ultimul rând, uh, s-au întrebat uh, niște întrebări, s-a cerut clarificare. Cred că toată propunerea este, merge în sensul unei mai mari clarități în legătură cu regulile jocului. Nu ne propunem să schimbăm regulile jocului, nu îndrumăm lucrurile într-o parte sau alta, ci spunem, dragile noastre platforme, trebuie să hotărâți pe un model de afaceri cum, trebuie, cum doriți să lucrați și să o faceți în mod corect și transparent. It is. Am și eu câteva întrebări, de vreme ce avem câteva timp suplimentar de la booking.com. Este foarte interesant să avem informații pentru că cu toții folosim booking.com. Aș dori să pun o întrebare în legătură cu termenii de utilizare corecți. Mie, personal mi se pare că este corect să se plătească un comision de 15% dacă intermediați o cazare, dar dumneavoastră vi se pare, pare corect ca hotelurile și pensiunile să nu aibă voie să vândă celelalte camere pe care le au disponibile la un preț mai mic. Deci aveți termenii dumneavoastră că trebuie să fie vândute la același preț. Vi se pare corect? Deci dumneavoastră decideți prețul pe care trebuie să-l aplice pentru alte produse. Și întrebare pentru comisie, de ce ați sugerat să se utilizeze termenul, termen de utilizare corecți în propunere. Uh, s-ar putea folosi un termen mai clar pentru că a clarifica ca platformele să aibă termeni uh, corecți și loiali. În nivel mai... Da, avem uh, timpul să intrăm în detalii, pentru că până la urmă detaliile contează cel mai mult, deci fac uh, referire la uh, clauzele. Dacă îmi dați două-trei minute pot să vă explic, pentru că există anumite uh, înțelegeri greșite între paritatea largă și cea restrânsă a avut loc o schimbare în 2015 am, ne-am, angajat, ne-am angajat să trecem de la paritatea largă la cea restrânsă. Paritatea largă însemna că hotelurile sau pensiunile nu aveau dreptul să ofere prețuri mai mici pe niciun alt canal de distribuire online sau offline. Aceasta era paritatea largă. Aceasta, acest lucru se întâmpla în trecut nimeni din sector nu cred că apără această paritate în momentul de față. Ce înseamnă paritatea restrânsă? Înseamnă că pe orice alt canal, cu o excepție, proprietatea are libertatea de a diferenția prețurile. Și singurul canal unde nu vrem să existe prețuri mai scăzute sunt pe, preț, pe site-ul internet al hotelului, care este doar la un click Uh, orice altă modalitate, chiar dacă consumatorul găsește un hotel pe site-ul nostru și sună la telefon și obține un preț mai bun, acest lucru este posibil. Nu spun că ne place acest lucru, însă acestea, acestea sunt uh, regulile și dacă ne întoarcem la um, partea de pe piață, UTA uh, reprezintă 35%, canalele online reprezintă 5% și mai rămân 2 3 pentru 70% din piață unde există libertate totală de a oferi prețuri mai bune. Deci, eh, mă bucur că am avut oportunitatea de a clarifica acest lucru. Întrebarea, dacă, sunt, dacă e corect autoritățile de concurență din Europa, Direcția Generală Concurență, uh, Uh, au examinat aceste aspecte și cu o uh, excepție toate uh, autoritățile au concluzionat că este o, un rezultat corect. Argumentul este free riding. Noi investim în vizibilitatea acestor proprietăți, deci pentru corectitudine ni se pare că există o atitudine corectă între partenerii noștri de afaceri și noi. Domnul Stenck, de ce nu am folosit termenul corect în regulament? Am folosit în uh, titlu, este vorba de corectitudine și transparență, ne-am gândit să existe o clauză de a împiedica incorectitudinea. Este un regulament care este direct aplicabil și trebuie să fie foarte clar. Am ascultat această dezbatere între Hot Track și Booking. O parte spune că este incorrect ca hotelurile noastre să nu, poată să, nu poată să ofere servicii mai ieftine pe site-ul nostru. Alții spun că toată lumea folosește platforma noastră în beneficiu propriu. Întotdeauna apar două argumente în legătură cu ceea ce este considerat corect sau nu. Într-un regulament trebuie să fie foarte clar ce înseamnă acest lucru și asta înseamnă o listă neagră de clauze care sunt uh, considerate incorrecte. Asta este un exercițiu foarte dificil. Regulamentul, articol pe articol, spune ceea ce noi considerăm incorrect. Deci, este incorrect dacă termenii și condițiile nu sunt clare. Este incorrect dacă le schimbi, dar nu anunți în termen de 15 zile. Este incorrect dacă utilizatorii nu știu acest lucru. Uh, este incorrect dacă este ștearsă listarea fără motiv. Deci este incorrect dacă nu se oferă uh, Sperăm că aceste articole vor împiedica incorectitudinea evidențiată în cercetate, din care o arată cercetările. Doamna Șardemose, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru timpul suplimentar pentru aceste explicații. Eu cred, și este o părere personală, că acest proiect de regulament este denumit corectitudine și transparență, pentru că există o lipsă de transparență. Avem și o legislație a consumatorului care va fi modificată în acest sens. Vreau să spun un lucru în legătură cu clauzele de paritate restrânsă, cu toate că nu sunt expert. Noi am constatat că există niciun fel de rezultat. Cred că uh, Colegul și partenerul meu de la Booking.com uită de un aspect că hotelurile nu puteau să pună un preț mai mic pe site-ul lor internet propriu. Deci, din nou, este o chestiune de interpretare. Eh, spuneți că pe, prin telefon sau offline eh, foarte bine se poate acorda un alt preț. Nu spun că este o discriminare pentru că ar fi prea eh, puternic, pentru că suntem parteneri dar uh, claritate, realitatea este că hotelul nu are nicio oportunitate de a pune acest preț pe site-ul de internet. Vorbim despre agenda digitală, ne gândim la viitorul care va fi digital. Deci dacă uh, uh, deci chiar de aceea vrem dispariția acestor clauze de paritate. Libertatea de control asupra propriului canal al utilizatorului. Unii spun că vor rămâne pe Booking, dar uh, consideră că este un monopol, trebuie să se reechilibreze acest aspect. Mulțumim tuturor pentru că ne-ați explicat, uh, ne-ați dat explicații suplimentare. Probabil vom reveni la această discuție în viitor. Mai avem încă câțiva uh, vorbitori pentru că am avut un acord că vom putea acorda cuvântul uh, avem compania Sinam, doamna Agata Nawaka, este adevărat? Aveți cuvântul și îmi cer scuze pentru pronunțarea numelui dumneavoastră. Vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia să vorbim a doua oară astăzi. Pentru cei care nu ați fost aici dimineață, noi suntem o companie din Cehia, înființată în 1996 și avem, uh, funcționăm pe piața cehă online și de, cercet, și de căutări în Uniunea Europeană și unde există, nu doar în Uniunea Europeană, există câte un actor local care uh, uh, are câștig pe piață, mă miră că nu am discutat până acum de partea cea mai uh, delicată a propunerii și anume extinderea uh, domeniului de aplicare către uh, motoarele de căutare. Domeniul a fost extins în ultimul moment. Nu există foarte multe motoare de căutare în lume sau în Europa și există și consecințe neintenționate uh, Uh, poate există mm, cazuri pe rol în care un uh, actor european, cum ar fi Sesnam, ar putea să cadă victimă acestor consecințe și astfel uh, salutăm clarificările care sunt aduse și motorul și mecanismul de Uh, rezolvarea litigiilor, însă atunci când vorbim despre parametrii suplimentari, nu știm uh, care vor fi uh, parametrii principali ai rankingului de, cercet, de căutare. Nu știm dacă vom fi în conformitate cu regulamentul. nu este încă foarte clar cine va hotărâ parametrii principali. După aceea, se refle- căutarea reflectă o sute de parametri care vor fi uh, evaluați uh, prin procese de învățare uh, informatică și pentru fiecare document motorul de căutare răspunde într-un mod unic și descrie în mod matematic un număr infinit de variații. Deci pentru ultimii 20 de ani în care ne-am îmbunătățit uh, modelul de învățare predictivă, acesta ține și de secretul nostru de afaceri, de know-how-ul nostru și avem dreptul să-l protejăm. Deci am dorit să știm cine va răspunde de uh, determinarea setului de parametri de bază. Mai mult, publicarea parametrilor ar uh, periclita serviciile noastre și de aceea ne opunem extinderii domeniului de aplicare asupra motoarelor de căutare și mă bucur că raportorul a menționat IMM-urile. Noi nu suntem un IMM, suntem un scale-up. Existăm pe piața locală de peste 20 de ani. Suntem o companie care avem 1200 de angajați. Deci nu, suntem, nu mai suntem considerați un IMM. Mai mult, câteva cuvinte în legătură cu condițiile noastre de utilizare mi se pare că este ușor nepractic, este fezabil, dar va fi uh, uh, dificil să anunțăm cu 15 zile înainte pe toți utilizatorii site-ului nostru, care poate nu sunt uh, utilizatorii noștri corporatiști, Uh, web, internetul se schimbă în fiecare zi, uh, se schimbă zilnic. Nu putem să trimitem constant cu 15 zile înainte uh, informări în legătură cu schimbări în condițiile noastre de utilizare. Vă mulțumesc și urmează acum doamna Reckner, care reprezintă Spotify. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna Șademose. Intervine numele Spotify, sistemul uh, uh, suedez de streaming. Există mai multe companii digitale europene. Platformele joacă un rol foarte important pentru conectarea uh, companiilor și utilizatorii. Sunt un fel de intermediar între companii și utilizatori Uh, Regula esențială înseamnă că în anumite cazuri numărul de companii, inclusiv cele digitale, cresc dependența, dependența de platforme. De exemplu, 80% din utilizatorii Spotify ne accesează printr-o uh, printr-un uh, magazin de aplicații. Deci, în funcție de faptul că depindem de platforme înseamnă că depindem dacă, de, de faptul dacă platformele operează corect. Avem uh, contracte cu o serie de practici care nu sunt, care sunt atât uh, corecte cât și discriminatorii și aceste practici includ obligații impuse de către platforme pentru a utiliza un sistem de plăți unic, uh, care poate să implice taxe foarte mari, restricții în ceea ce privește mobilitatea și utilizarea uh, corectă, restrângeri uh, în ceea ce privește interoperabilitatea cu alte platforme, ceea ce înseamnă că anumite servicii nu se regăsesc pe alte platforme și aceste restricții uh, se regăsesc acolo când platformele sunt în concurență cu un, uh, o parte terță, unde există riscul înalt de concurență neloială. Deci, în anumite cazuri, platformele dictează termeni și acolo ni se pare că se reduce inovarea, concurența și o reducere de alegeri pentru consumatori. Dacă nu există, acești, aceștia nu au acces la serviciile pe care vor să le acceseze. În ceea ce privește relația între utilizatori și platforme, nu există căi de rezolvare a litigiilor și există chiar și uh, teama de retaliere din partea platformelor. Deci ce avem nevoie în legătură cu acest regulament propus? Uh, acest regulament este foarte important pentru că recunoaște existența uh, practicilor neloiale. Este foarte important. Însă, propunerea pune accentul pe transparență și uh, legislația transparenței nu împiedică uh, incorectitudinea. Poate că știi că există o practică neloială, însă ea rămâne neloială. Avem nevoie de două lucruri în propunere. Noi am dorit să avem obligații specifice de a nu uh, ne, uh, se angaja în anumite practici uh, neloiale, de exemplu discriminarea față de serviciile concurente. Și al doilea lucru care lipsește sunt căi de atac eficiente. Știm din experiență că medierea și autoreglementarea nu funcționează atunci când există un dezechilibru de putere și am dorit să avem căi de atac eficiente pentru a asigura aceste, uh, acest echilibru. Vă mulțumesc și așteptăm propunerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, mulțumesc și colegilor, comisiei și experților care au venit astăzi aici. Chiar dacă nu suntem foarte numeroși, credem că a fost o discuție foarte interesantă. Este doar prima asemenea discuție. Vom mai discuta acest raport pe timp de câteva luni. Probabil uh, vom fi în contact. Vă mulțumesc uh, pentru astăzi și pentru ideile dumneavoastră și încheiem sesiunea de astăzi. Vă mulțumesc. Julia, did you want to send? Vreau să mai spuneți ceva? Uh, just, to, just to clarify, our... doream doar să clarific, încheiam audierea, nu ședința. Dragi colegi, cred că putem relua ședința de după amiaza Comisiei IMCO. Președinta noastră e ocupată deocamdată, va reveni uh, de îndată și cred că putem continua cu punctul nostru următor de pe de zi, folosirea informațiilor din sectorul public, iată de ce îmi dau cuvântul de îndată raportarea noastră, Iulia. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ultimul deceniu și jumătate, datele publice au evoluat în mod considerabil. Este un adevărat concept aflat în inima administrației publice. Iar conceptul este că dacă datele pot fi puse la dispoziție, dacă datele publice pot fi puse la dispoziție, acest lucru trebuie să se întâmple. Există trei beneficiari, în primul rând mediul de afaceri. Uh, evaluarea Comisiei Europene care însoțește această propunere de reformare pentru directiva privind informațiile din sectorul public, publice um, estimează că informația din sectorul public se ridică la 300 de, milioane, 300 de miliarde de euro, îmi cer scuze, date generate de aproape 130.000 de companii de date și pot fi amplificate permițând folosirea informațiilor publice. Cei de-a doua beneficiari sunt cetățenii. Uh, cetățenii pot în acest fel să participe în mod activ în comunitatea și societatea lor, fiind informați prin date fiabile mai degrabă decât prin uh, zvonuri. Și în al treilea rând, administrația în sine, un lucru foarte important, în timp ce datele deschise le permit administrațiilor să-și îndeplinească obligațiile pentru ca politicile lor să devină transparente, creează de asemenea uh, stimulente pentru ca diferitele departamente ale administrației publice să coopereze mai bine, permițând utilizatorilor uh, interne acces la informații la care în mod uh, contrar, la care altfel nu ar fi avut acces. Simplifică activitatea administrației publice și o face mai eficientă. Conform evaluării, avantajele de a declara aceste date drept accesibil public, în mod public uh, depășesc avantajul, dezavantajul, îmi ce scuze, menținerea acestora cu caracter uh, confidențial. Salut inițiativa Comisiei. Cu toate acestea, abordarea luată de Comisie nu corectează situația actuală care permite în continuare multinaționalelor să beneficieze de datele din sectorul public, în timp ce inițiativele civice pierd. Un exemplu în acest sens este cel al uh, unui licențe pe care a înregistrat-o Google cu Institutul Național pentru Cartografiere. Acesta îi plătește în mod anual uh, companiei o sumă care se ridică la șase cifre. Pentru Google asta nu înseamnă nimic, însă pentru, în același timp pentru Google accesul la aceste date de cartografiere înseamnă foarte mult. Google a creat o hartă uh, globală a lumii prin intermediul îmi cer scuze, acest institut uh, german care a creat o hartă bazându-se pe contribuția voluntarilor, în mare parte nu își poate permite să achite această sumă de șase, de șase cifre. Posibilitatea societății civile de a veni cu alternative este așadar limitată. Fondurile limitate pentru că companiile publice în cele din urmă primesc doar o sumă derizorie din partea Google și nu compensează nici pe departe dezavantajele pentru cetățeni. Iată de ce este important să dăm dovadă de mai mult curaj când vine vorbe de um, perceperea unor taxe pentru informațiile uh, cu caracter public. Articolul 6, aliniatul 2, paragraful 1, le permite întreprinderilor uh, publice să perceapă taxe pentru accesul la datele lor. Această posibilitate trebuie limitată. Refolosirea datelor ar trebui să se permită în mod gratuit, cu excepția unor circunstanțe limitate în mod clar. Posibilitatea de a crea o listă cu date de înaltă valoare e un pas pe drumul cel bun. Trebuie însă să ne asigurăm că nu îi revine doar Comisiei Europene posibilitatea de a crea această listă. Bazându-ne pe experiența din statele membre, propun să adăugăm o listă la această directivă, care, firește, poate fi ulterior actualizată. E necesară însă o procedură transparentă pentru a actualiza lista, încurajând în mod activ participarea părților interesate, îndeosebi a societății civile. În timp ce administrațiile publice din anumite state membre au dat dovadă de atitudine activă în căutarea unei soluții, există administrații care dau dovadă de reticență în a-și publica datele și acestea în cele din urmă publică înainte de toate datele cele mai puțin interesante. Societăția reprezentanții societății civile din Germania au creat chiar un termen, cum că ar fi date care te fac să sforăi, pentru că sunt atât de plictisitoare. Aceste propuneri referitor la o clasificare adecvată a datelor trebuie luate în calcul pentru a elabora o listă pertinentă. Lista trebuie, în primul rând, să îndeplinească următoarele trei obiective. În primul rând, să nu reprezintă un obstacol pentru acele, date, pentru acele state membre care și-au luat un angajament față de date publice și care și-au publicat datele cu licențe permisive. În al doilea rând, ar trebui să ajute acele state membre care nu și-au luat un angajament, oferindu-le îndrumare referitor la măsurile și pașii care trebuie urmăriți. În uh, al treilea rând, directiva scoate în evidență dimensiunea europeană acestor date, promovează agregarea la nivel pan-european a datelor și uh, Uh, liberul flux la nivel transfrontalier al datelor. În cele din urmă, ce face această directivă? Publică datele și nu ar fi în interesul directivei să promoveze ce ar putea atinge. Iată de ce propun preluarea propunerii Belgiei de la Consiliu de a numi această directivă Directiva Datelor Publice. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul raportorul din umbră pentru PPE este Sabine Verhaien, dar cred că doamna Colin Langen va lua cuvântul în numele ei. Mulțumesc, dragă doamnă președinte, dragi colegi și colegi. Sabine Verhaien salută revizuirea propunerii comisiei. Obiectivul este cât se poate de mult material și informații din sectorul public să fie accesibilă pentru prelucrarea ulterioară. Este evident că informațiile din sectorul public reprezintă un potențial enorm pentru societate și din punct de vedere informativ. Sectorul public dispune de nenumărate informații, precum date statistice sau dispoziții juridice, până la date de arhivă, date referitoare la cărți și alte opere artistice care sunt folosite apoi de operatorii privați eh, pentru, de pildă, servicii de previziuni meteo și așa mai departe. Iată de ce cu această directivă se asociază problema transparenței, cu alte cuvinte, ce informații sub ce condiții pot fi prelucrate ulterior pentru a asigura concurența echitabilă și un tratament egalitar pentru toți potențialii utilizatori. În revizuirea directivei ar trebui să ținem cont de câteva aspecte importante. În primul rând, autoritatea decizională a autorităților publice trebuie menținută în cea mai mare măsură posibilă. Nu ar trebui să se eh, introducă dispoziții cu caracter obligatoriu de asemenea, datele cu caracter critic ar trebui acceptate în măsura în care se poate, ar trebui să se perceapă taxe pentru folosirea comercială ulterioară a datelor. Trebuie să discutăm în continuare despre toate costurile care ar apărea în mod ulterior. În ceea ce privește datele de înaltă valoare, nu mai pot fi percepute taxe. Iată de ce Comisia dorește să decidă ce intră mai exact la această categorie, lucru care generează nesiguranță și este inacceptabil. Iată primele observații și întrebări pe care le ridică doamna Farhaien, care așteaptă cu mare interes discuțiile din următoarele săptămâni și luni. Referitor la toate aspectele ale revizuirii, mulțumesc! Mulțumesc acum pentru de Doamna Iaconsari, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am să vorbesc în finlandeză. Salut această propunere, această prezentare a comisiei. E adevărat că datele publice reprezintă o cale înspre inovare și o cale înspre folosirea mai eficientă a resurselor. Permite dezvoltarea unor produse de o calitate mai bună, cât și a serviciilor mai bune. E o resursă importantă, așadar datele care sunt produse cu fonduri publice ar trebui să fie folosite în avantajul societății. Iar această directivă sprijină acest principiu. Iată de ce toate reformele care vizează extinderea domeniului de aplicare pentru a include întreprinderile publice, datele în timp real și pentru a spori transparența datelor sunt binevenite. În acest fel se poate îmbunătăți calitatea datelor științifice și se, poate reduce, se pot reduce suprapunerile și să se, poate, se poate îmbunătăți eficiența. Datele însă trebuie să fie de bună calitate, trebuie să fie credibile și trebuie să veghem de asemenea la standardizarea în ceea ce privește datele. Diferitele interfețe de programare presupun de asemenea folosirea unor date în format standard. În al doilea rând, această propunere de directivă nu scoate în evidență dacă companiile publice au uh, obligația de a da curs acestor uh, dispoziții sau nu. În continuare, protejarea datelor cu caracter uh, personal este absolut necesară. Toate datele sunt utile și menținerea anonimatului acestor date este cât se poate de util, cred că costurile între ar trebui să fie rezonabile pentru ca IMM-urile să poată folosi aceste date. În ultimul rând, eliminarea obstacolelor din calea folosirii acestor date cu caracter publice merge mână în mână cu promovarea acestor date. Aceste date trebuie să, fie să poată fi folosite și între companii și între autorități. Este foarte interesant să analizăm această nouă propunere și sper că vom uh, putea avea o cooperare rodnică cu raportorul din umbră. Aldi, we have uh, Dita Harms. Mulțumesc foarte mult. Pentru Aldi avem uh, Dita Farhans. Very much, uh, Madam Chair, uh, in general... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În uh, linii mari, uh, sprijin extinderea domeniului de aplicare la întreprinderile publice și la cercetare. Întrebarea mea se referă la cercetare. Dacă eu sunt un medic care face cercetări cu fonduri publice, în ce măsură datele pe care eu le colectez trebuie partajate? Trebuie să pun uh, la dispoziție datele brute chiar înainte să le fi prelucrat eu? Dacă datele generate de un grup de cercetători sau de un cercetător înal, uh, întrunesc criteriile de la articolul 13 referitor la date de înalte calități, de înaltă calitate ce se întâmplă. Am o întrebare referitoare de asemenea și la folosirea fondurilor publice. Pun aceste întrebări pentru că din articol nu este foarte clar, s-ar putea să se fie ascuns la considerente, dar nu e clar din articole. La articolul 4, școlile și cercetătorii sunt excluși uh, de la uh, obligația de a respecta dispozițiile aplicate datelor. E adevărat, însă, în practică, ce ar trebui să, cum ar trebui să procedeze un cercetător? În linii mari sunt de acord cu cele spuse de raportoare și aștept cu mare interes adoptarea cât se poate de grabnică a acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc și acum aș dori să dau cuvântul Comisiei Europene domnului Volman. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru aceste observații și întrebări. În primul rând, propunerea de a modifica directiva face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri referitoare la economia datelor. Pentru prima dată, Comisia a analizat în mod coerent diferitele tipuri de date. Căutăm date din, din sectorul guvernamental, date publice și din sectorul privat. Directiva e în vigoare din 2003 și a funcționat bine. Însă, la ora actuală, tehnologiile evoluează foarte repede, așa cum s-a spus deja. Acum, în ce privește datele în timp real și datele de dinamice, cererea pentru acestea crește în mod constant. De asemenea, trebuie să avem grijă și să evităm ca anumite state membre să facă progrese în acest sector, în timp ce altele nu. Cine va avea de câștigat de pe urma uh, realizarea unui acces public la aceste date cu un cost redus? În primul rând, IMM-urile vor avea de câștigat. Așa cum spunea și doamna Reda, acestea nu își pot uh, nu, permite la ora actuală să cumpere anumite blocuri de date în timp ce mari jucători își pot permite să achite 50.000 de euro sau 100.000 de euro pentru a cumpăra aceste blocuri de date, dar și pentru cetățeni, uh, pentru că administrațiile vor avea de câștigat. Abordarea prudentă. Da, credeți că am venit cu o propunere care va face o diferență, însă cred că în același timp am înaintat o propunere referitor la care ar fi ușor să se ajungă la un acord între colegii uitor la începutul anului viitor. Ar trebui așadar să se poată adopta directiva revizuită înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Un punct foarte important s-a pronunțat referitor la protecția datelor. Directiva ar trebui să fie pusă în aplicare respectând pe deplin Normele referitoare la protecția datelor nu există nicio îndoială. Întrebări referitor la de ce ați scos acest articol care de fapt reglementa în directivă anumite lucruri s-a făcut la solicitarea colegilor pentru protecția datelor, deoarece avem la ora actuală un regulament în acest sens. Iată de ce interacțiunea dintre directivă și regulament nu ar mai trebui să fie reglementată în această directivă. Um, Cele trei obiective menționate de către doamna Reda, le împărtășim și noi. Nu uh, neapărat în legătură cu statele membre care vor să meargă mai departe. Nu avem o problemă cu asta. Vorbim despre o armonizare minimă, iar statele membre care doar să, vor să impună condiții mai drastice pot să facă acest lucru. Propunerea de a prelua datele deschise în titlu este foarte bună și domnul vicepreședinte Ansep a spus asta în întâlnirea Consiliului de pe 8 iunie. Întrebările și remarcile cu privire la costuri, pot să vă spun că atunci când scad costurile pentru datele uh, în sectorul privat, uh, explodează utilizarea și asta face mai ușoară utilizarea datelor de către IMM-uri și egalizează cumva uh, terenul de joc între IMM-uri și mari jucători. Dacă unii jucători din piață vor fi obligați sau nu să deschidă, să se deschidă către uh, utilizarea datelor, Uh, nu, nu vor fi uh, obligați, însă datele vor trebui să fie disponibile în aceleași condiții de transparență, mm, în aceleași condiții, condiții non-exclusive ca și până acum, ca și, uh, ca și ceilalți, în conformitate cu directiva din 2003. S-au mai făcut propuneri de a promova punerea în practică, deci faptul că lucrurile ar trebui să funcționeze în statele membre și aici aș vrea să vă reamintesc legătura cu programul Digital Europe, unde se face o legătură foarte importantă între datele din sectorul public și dezvoltarea inteligenței artificiale atunci Big Data a spus că reprezintă un sector vital pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și nu invers. Și pentru asta, sigur că se vor crea posibilități de finanțare pentru încurajarea cercetării în domeniul inteligenței artificiale. Și apoi, de aici, în ce condiții se pot publica, se pot face publice rezultatele cercetării în domeniul inteligenței artificiale. Încercăm să vedem care părți din această recomandare pot fi modificate și care părți pot fi uh, introduse în directivă. Am început modest cu două obligații pentru statele membre. În primul rând, materialul disponibil deja, datele disponibile în uh, baze de date publice ar trebui să poată fi reutilizate. Acum, uh, sigur că vor trebui să existe și limitări, vor putea fi folosite doar pentru um, cercetare, de exemplu, dar mai există o obligație pentru statele membre de a avea acces deschis la date, o politică de acces liber. Directiva din 2012 cu privire la informațiile științifice spunea că statele membre vor trebui să aibă astfel de uh, politici, însă doar 8 dintre ele le-au pus deja în aplicare. Deci trebuie să le încurajăm și pe celelalte prin introducerea în directivă a unor dispoziții specifice. De ce nu sunt proceduri pentru instituțiile de, de învățământ? Numai la cerere se pot furniza informații Păi asta ține de obligațiile pe care le-am introdus în directivă, de vreme ce e vorba de materiale disponibile în anumite baze de date, nu ne referim la materiale care uh, nu există deja. Deci vor trebui elaborate proceduri suplimentare pentru instituțiile de învățământ dar acestea ar, uh, n-ar fi decât o povară administrativă suplimentară și n-ar face mare diferență. Sunt gata să vă răspund și la alte întrebări dacă mai aveți. Acum să dau, da, mulțumesc, uh, să vă mulțumesc și să dau din nou cuvântul membrilor noștri. Doamna raportor, vreau să mulțumesc uh, colaboratorilor pentru o foarte bună colaborare am observat un nivel mare de convergență între pozițiile noastre. Va trebui să discutăm problema uh, limitării tarifelor, dar va trebui să sprijin ceea ce spunea și Comisia, și anume că cu cât uh, sunt mai multe uh, tarife, costuri pentru accesul la informații publice, cu atât mai mult își vor menține poziția dominantă marile companii societate bazată pe, adică site-urile bazate pe date deschise vor uh, își vor putea menține uh, pozițiile dominante precum Street View sau uh, altele și ar trebui în continuare să ne raportăm la pregătirea și evaluarea excelentă realizate de comisie în legătură cu datele și să ne asigurăm că acestea sunt cât se poate de refolosibile. Avizul va fi tradus în cursul săptămânii acesteia și aș vrea să putem încheia contribuția noastră pentru a transmite avizul mai departe cât mai curând posibil. Da, sigur că ne vom uh, reuni pentru a discuta avizul pe 11 iulie și votul va avea loc în sesiunea plenară din octombrie. Cu asta o să închid uh, acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc uh, interpreților pentru activitatea lor. Ne revedem la următoarea întâlnire pe 11 iulie. Până atunci, uh, o săptămână plăcută tuturor!